Good morning, please take your seats. Ja, ich freue mich. Bună dimineața, dragi colegi. Mă bucur că astăzi, într-o zi istorică, ne putem reuni împreună cu Comisia Libe. Claude Moraes este președintele uh, Comisiei Libe și e o zi istorică. Votăm uh, directiva PIF Felicitări raportorului López Aguilar și eu am fost coraportoare la control bugetar după cum vă spuneam, o zi istorică ce merită onorată, motiv pentru care aș dori să-i dau cuvântul lui Claude Moraes pentru o introducere. Foarte pe scurt, spune președintele Moraes, doar pentru a îl ruga pe domnul Lopez Aguilar să ne facă o scurtă prezentare și vreau să mulțumesc pentru buna cooperare între cele două comisii parlamentare. Prefer așadar să dau cuvântul domnului Aguilar. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnă Gresle, co-președintă și co-raportor pe acest uh, dosar. Ați spus uh, pe bună dreptate, e un dosar foarte important și un moment foarte important, directiva PIF, care ne ajută să luptăm împotriva fraudei ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Un dosar foarte complicat, prin natura sa. E vorba de drept penal, e vorba de drept penal european. Vă amintiți, este vorba de expresia importanței uh, acțiunilor din domeniul justiției și uh, securității. Uniunea Europeană, prin acest instrument, în sfârșit, va deveni un legiferator european în uh, drept penal. E vorba de un domeniu care, de obicei, a făcut obiectul unor suspiciuni. Statele membre statele membre au profitat pentru că se considera că e vorba de un domeniu strict de competență națională. Parlamentul European însă a insistat a insistat pentru a include taxa pe valoare adăugată în domeniul de aplicare al acestei directive. Prin natura sa, e vorba de o resursă cu adevărat europeană, resursă financiară și de aceea noi am negociat uh, patru ani pe acest dosar. Aproape patru ani. Cel mai important este ca parchetul european să fie în sfârșit pus în funcțiune. Fără directiva PIF, nu există parchetul european, EPO. Prin directiva PIF se fixează uh, faptele penale de care să fie competent parchetul european. Deci, e primordial să finalizăm acest dosar, incluzând taxa, incluzând frauda cu TVA, frauda cu achizițiile publice, sancțiuni minime pentru fraudă și termene limită din domeniul juridic pentru clasarea dosarelor. Câteva scurte comentarii pe marginea acestor subiecte. Mai întâi, cea mai controversată chestiune, frauda cu TVA. Noi am vrut să includem TVA-ul în domeniul de aplicare pentru a combate astfel frauda cu TVA transfrontalieră. O prioritate pentru combaterea fraudei în Uniunea Europeană. Un subiect controversat pentru statele membre care au insistat că acest lucru ține strict de serviciile naționale de fisca fiscalitate. Noi am uh, insistat că nu e așa, deci după mai multe discuții și trialoguri cu Consiliul, statele membre au fost de acord să includă TVA-ul, dar numai deasupra un, unui prag de 10 milioane. Și doar dacă sunt uh, implicate două sau mai multe state membre Pragul de 3 milioane de euro este unul înalt, dar cred că multe acțiuni de fraudă transfrontalieră ating chiar și 10 milioane. Iar pe viitor, parchetul european va fi suficient de ocupat în așa fel încât să se sesizeze. Apoi, avem și frauda cu achizițiile publice, un subiect controversat. Am lucrat din greu cu doamna Gresle și am fost uh, de acord să includem subiectul, dar să existe o clauză de revizuire de către comisie în momentul în care va apărea raportul de implementare. Apoi, dezbaterea despre sancțiunile minime și maxime și compromisul care include sancțiuni minime și maxime. Patru ani uh, de încarcerare când e vorba de o sumă mai mare de 100.000 de euro. Sancțiuni minime maxime obligatorii pentru toate statele membre. Apoi, perioada de prescriere. Nu este posibil să avem armonizare absolută. Cel mai bine este să convenim asupra unei perioade medii de 5 ani, o perioadă minimă, între statele membre, dar am fost de acord că această perioadă să poată fi revizuită pentru a fi redusă la 3 ani de zile în momentul în care legislația națională prevede uh, anumite circunstanțe speciale. Compromisul nu este perfect, dar este satisfăcător. Insist asupra unui aspect important este să punem bazele, din punct de vedere juridic penal, pentru crearea parchetului european. Noi am uh, fost de acord cu acordul astfel atins. Interesul nostru este să avem un acord în a doua lectură rapid, să adoptăm formal raportul, care e de acord cu textul comisiei, ce reflectă acordul la care s-a ajuns între colegii legiuitori. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și grupurilor politice importante care au fost parte la acest compromis și care au muncit din greu. Noi, coraportorii, eu și doamna Gresle, vă stăm la dispoziție pentru a intra în detalii în ceea ce privește termenii acestui compromis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt alte intervenții, trecem la vot. Nu, nu este vot, doar uh, luăm la cunoștință proiectul. Din cât îmi dau eu seama, cam atât. nu e așa, domnule Moraes? Domnul Moraes. Termenul pentru depunerea amendamentelor 6 iunie la orele 14, votul având loc pe 15 iunie la Strasburg. Mulțumesc colegilor și mulțumesc pentru cooperarea între comisii. Mulțumesc, doamnă președinte. La diverse nu mai există uh, alte intervenții. Am uh, întrerupt acum uh, reuniunea comună cu Libe și ne revedem pe 15 iunie. Vă mulțumesc!